astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt cele cinci rezoluții în ce privește drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu moartea în China. Și ca să începem, îi dau cuvântul doamnei Veronica Cheizer. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu și-a retras semnătura de pe rezoluția privind China. De ce? Nu, pentru că pentru noi eh, drepturile omului sunt mai puțin importante decât interesul eh, comercial. Am prezentat o rezoluție SND fără concesii, deoarece pentru a schimba comportamentul Chinei e nevoie de dialog. Dacă nu avem nicio structură, șansele de dialog nu au nicio nu pot eh, duce la nimic bun. E o adevărată cruciadă religioasă aici. Și se pare că nu există nicio portiță de ieșire. Tragedia este că în ziua de astăzi uigurii și tibetanii care sunt amenințați să fie executați vor fi cei care vor avea de suferit cel mai mult. E nevoie de libertate de expresie, nu doar prin comerț și prin cultură, ci și prin niște valori esențiale împărtășite. Cer ca la următorul summit UE-China din 30 noiembrie să se vorbească despre abolirea pedepsei capitale și cer Comisiei și Consiliului ca noul parteneriat care este negociat să apară o clauză privind respectarea drepturilor omului în această țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă de Kaiser. Domnul Higgins, două minute. Uh, uh, President. Uh, Domnule președinte, susțin apelurile pentru a se pune capăt pedepsei cu moartea în China, mai ales când aceasta este folosită pentru a teroriza grupuri etnice minoritare și alte grupuri naționale din, din cadrul statului chinez. Dar, în criticarea încălcărilor drepturilor omului din China, uh, noi nu suntem suficient de fermi, iar când criticăm neaplicarea drepturilor lucrătorilor, uh, aproape că nu mai criticăm deloc, pentru că dorim să creăm legături cu economice cu China și cu birocrația acestui stat pentru a profita de pe urma exploatării oribile a lucrătorilor din China. China este un atelier imens care exploatează pe lucrători. De exemplu, zeci de milioane de lucrători migranți trăiesc în mizerie, o rușine. Copiilor suferă consecințele condițiilor oribile în care locuiesc. Europenii și americanii participă la această exploatare pentru a face profituri mai mari. Regimul chinez uh, își uh, sporește represiunea, aceasta a crescut în momentul în care China s-a deschis înspre economia de piață pentru a favoriza creșterea economică. Ziariștii și cei care fac campanie în favoarea justiției și lucrătorilor sunt din ce în ce mai mult persecutați. Un coleg al meu a fost uh, alungat din China. Edit, uh, editorul publicației ChinaWorker.info Um, a fost reținut la frontieră, nu s-a, s-a permis intrarea în China. Drepturile sindicatelor nu sunt deloc respectate, deci trebuie să, să îi susținem pe lucrătorii din China, dreptul lor la grevă trebuie să fie cerut, trebuie să cerem și eliberarea tuturor uh, prizonierilor politici și activiștilor sindicali uh, Um, din închisori și trebuie să existe o solidaritate internațională cu, cu muncitorii din China. Mulți oligarhi profită, profită de această situație. Mulțumesc! Advic. Mulțumim, are cuvântul doamna Andrichene. Este comisie. Domnule președinte, domnule comisar, de ce discutăm cu China numai când e vorba despre comerț și apărarea mediului înconjurător? China a organizat niște jocuri olimpice extra, extraordinare anul trecut. Și bineînțeles că China are datoria de a apăra drepturile cetățenilor săi. Dar ceea ce s-a întâmplat în urma turburărilor violente din Xuar și din uh, Xinjiang a fost cu totul disproporționat. Mă refer la reacția autorităților chineze. Autoritățile chineze au reacționat cu multă violență împotriva civililor. Și acum mulți uiguri și alți uh, membri ai minorităților sunt uh, deținuți sau condamnați la moarte și uh, executați. Chiar dacă am făcut multe progrese în schimbul de bunuri și de capitaluri cu China, este datoria noastră să punem capăt uh, um, violențelor și execuțiilor. De aceea cerem autorităților chineze să anunțe un morator în ce privește aplicarea pedepsei cu moartea și să respecte uh, dorința de autonomie a Tibetului și să revină la masa dialogului cu reprezentanții tibetani. Mulțumesc, uh, doamna Lochbreller. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani, China s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere economic și nivelul de trai s-a îmbunătățit pentru o mare parte a populației, însă, din păcate, aceleași progrese nu s-au văzut și în domeniul drepturilor omului și mă refer la toți cetățenii chinezi, indiferent de etnie sau de religie. Din potrivă, Atacurile împotriva uigurilor și a tibetanilor au uh, crescut. Există pedepsa capitală, iar din 2007 Curtea Supremă Chineză a revizuit uh, foarte multe sentințe și vedem că unele totuși au fost anulate. Însă, din păcate, China este în continuare pe locul 1 în ceea ce privește execuțiile. În 2008, o mie și, peste o mie de persoane au fost uh, ucise, au fost executate. 70% din execuțiile la nivel mondial vin din China. Și știți că pedepsa capitală se dă pentru foarte multe infracțiuni. 68 de infracțiuni diferite. De aceea cerem Republicii Chineze să introducă un moratoriu asupra pedepsei cu moartea. Mulțumesc. Acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Rivelini. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Poziția mea în legătură cu această propunere de rezoluție este um, aceeași cu cele ale unei persoane care aparține populațiilor discriminate, care a câștigat uh, un premiu Nobel pentru pace, Obama. Principiile acestei rezoluții sunt și ale mele, dar cred că nu trebuie să repetăm erorile partidelor politice de stânga care nu doresc uh, decât să reclame drepturi nu și să le și obțină. Minoritățile trebuie apărate în China ca peste tot în lume dar înainte de a uh, prezenta o rezoluție atât de fermă, avem nevoie de o strategie, de o coordonare a tuturor forțelor, a tuturor, al întregului Parlament pentru uh, a nu periclita uh, negocierile cu guvernul cinez, chinez. Dacă nu se consideră că se pot rezolva problemele minorităților și cele legate cu pedeapsa cu moartea în China, uh, dar acest lucru nu se poate face fără a ține cont de poziția guvernului chinez. Este imposibil. De aceea Obama face foarte bine um, să mențină un raport bun cu guvernul chinez, chiar dacă nu cedează teren. Astfel, uh, permite o um, atmosferă mai bună în tratativele cu lumea occidentală. De ce să prezentăm o rezoluție pe care o putem susține uh, fără o coordonare a noastră tuturor. De ce să prezentăm o rezoluție prezentată deja de atâtea ori, tocmai acum când se deschide dialogul cu guvernul chinez? De ce președintele întrerupe pe vorbitar? De ce să periclităm începutul unor noi raport, rapoarte cu guvernul chinez? Din aceste motive, chiar dacă sunt de acord cu principiile rezoluției, care sunt și ale mele, mă voi abține uh, la vot pentru că Cred că acesta poate să facă rău uh, noilor tratative cu guvernul chinez. Thank, thank you and next time. Mulțumesc, spune domnul președinte. Data viitoare, dacă aveți un minut la dispoziție, vă rog să-l respectați. Are cuvântul doamna Oana Ana Gomes acum. China continuă Mulțumesc, domnule președinte. China continuă. Îmi pare rău, spune președintele. Domnul Poselt a cerut să ia cuvântul. Domnule președinte, este o intervenție care s-a făcut în numele grupului nostru, dar vreau să spun că după mai multe discuții am cerut ca acest punct să fie înscris la ordinea de zi. Am cerut asta la conferința președinților. Ce a spus colegul este părerea lui personală, nu este părerea grupului. Domnule Postă, spune președintele, înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar am ajuns la o înțelegere și anume că uh, vom avea suficient timp la dispoziție și că pentru fiecare grup va lua cuvântul cineva care va vorbi un minut. Doamna Gomes. Deci, China continuă să încalce drepturile de bază ale lucrătorilor și ale minorităților etnice. S-a vorbit mult despre populațiile uh, uigure, dar să nu uităm că și populația de etnie Han suferă discriminări și uh, din cauza violenței și a încălcării drepturilor omului. Aplicarea pedepsei cu moartea, execuțiile, detențiile arbitrare privesc uh, toată populația din China, fără uh, a se face diferența în funcție de religie sau de apartenență. Toată lumea trebuie să se bată pentru respectarea drepturilor omului. În China trăiesc oameni, nu marțieni, și atunci ei trebuie să facă la fel ca restul populațiilor de pe gleb. Mulțumesc. Acum domnul Van Balen, un minut. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, liberalii, ne opunem pedepsei capitale în general. Însă, în cazul Chinei, pedepsa capitală este folosită pentru a oprima minorități, cum ar fi tibetanii și uigurii. China nu e o democrație, drepturile omului nu sunt respectate acolo. Există o politică strictă față de Taiwan. Știu că e foarte greu, e o piață imensă pentru noi, însă ar trebui să ne apărăm principiile și de aceea sprijin această rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Hauta, la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi aici s-au pus întrebări de ce avem această rezoluție cu dezbatere. Ei bine, pentru că în momentul de față pregătim summitul între UE și China și înainte de acest summit a avut loc un dialog privind drepturile omului. Parlamentul European și Subcomisia de Drepturile Omului sunt responsabile. Noi trebuie să sprijinim Consiliul și Comisia pentru ca rezultatele acestui uh, dialog privind drepturile omului să se vadă clar uh, și în timpul summitului. De aceea nu sunt de acord cu colegul care nici măcar nu mă ascultă, văd că vorbește cu altcineva. Deci de aceea ceea ce se întâmplă în China e foarte grav iar chinezii vor trebui să-și dea seama că această țară se poate dezvolta doar dacă va fi mai transparentă și dacă se va respecta în mod scrupulos libertatea de expresie și de opinie. După părerea mea, mi se pare foarte ciudat să văd cum China s-a îndepărtat de această cale pe care au uh, avut-o toate țările democratice. China nu se poate dezvolta decât dacă și societatea civilă se dezvoltă. Drepturile omului sunt universale. Chinezii nu au cum să fie considerați o excepție. Sunt de acord cu colega care a spus acest lucru. Trebuie să-i tratăm ca pe oricare alt popor. Mulțumesc. Domnul Tano, care cuvântul acum un minut. Domnule președinte, de multă vreme critic lipsa drepturilor omului în China. Am uh criticat momentul în care China a persecutat Taiwanul uh, și le excludea din organizațiile internaționale. Am uh, condamnat uh, represiunea poporului din Tibet, precum și a altor minorități religioase, cenzura mass mediei pe internet, prin Google. Condamn de asemenea folosirea pedepsei cu moartea pentru anumite Um, delicte, cum sunt proxenetismul, de exemplu. Este, astăzi este o problemă de conștiință dacă pedeapsa cu moartea este, poate fi justificată în situații cum sunt uh, acuzațiile de terorism, dar în anumite uh, provincii din China, uh, chinezi nevinovați au fost omorâți. Și a, ă, bineînțeles, este necesar să existe relații mai bune cu anumite minorități etnice alături de ceilalți colegi din grupul meu, uh, cer procese juste pentru cei uh, întemnițați. Mulțumesc. Domnul Cacimare care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. PPE-ul este în favoarea acestei propuneri de rezoluție. Trebuie să vă spun, am fost su surprins de sugestiile colegilor din celelalte grupuri uh, și anume să nu cităm exact exemplele de încălcări ale drepturilor omului și modul în care se aplică pedepsa cu moartea în în, China. Și tocmai din cauza uh, summitului uh, UE-China care se apropie. Dar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, nu trebuie să aplicăm standarde diferite uh, Uh, doar pentru că discutăm aici despre o țară care este un partener comercial deosebit de important. Cred că misiunea Parlamentului nostru este să protejeze drepturile omului, indiferent dacă vorbim despre o țară foarte mare sau foarte mică, precum Laos sau Vietnam. China, într-adevăr, este o țară în care există cel mai mare număr de uh, Uh, pedepse capitale și nu respectă nici măcar cele mai minime standarde, spre exemplu, dreptul de a beneficia de un proces echitabil. Recent am uh, sărbătorit 20 de ani de la căderea zidului de la Berlin. Dacă ne-ar fi lipsit curajul atunci, Europa ar fi fost total diferită astăzi. Mulțumesc, domnul Paleschis. Norėčiau tikėti, că 21-ame amjuie mirties Bausme. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cred că pedapsa cu moartea va muri și ea în secolul 21 și, și că instrumentele pentru aplicarea pedepsei cu moartea se vor regăsi doar în muzee, dar pentru aceasta mai avem un drum lung de parcurs. Acum China este fruntașă în ceea ce privește rata de creștere, dar este fruntașă și în ceea ce privește numărul de pedepse cu moartea. Unii spun este o țară uriașă și nu se poate comporta altfel, dar eu uh, uh, și alții răspund spunând că și SUA aplică pedepsa cu moartea, dar noi dorim, dar dacă noi dorim o relație privilegiată cu între Uniunea Europeană și China, Beijingul trebuie să schimbe poziția privind uh, pedepsa cu moartea și privind relația cu minoritățile etnice și trebuie să dea dovadă de um, conviețuire pașnică. Mulțumesc. Problema drepturilor omului, precum și respectul față de minorități, reprezintă un domeniu de conflicte permanente și asta de ani și zeci de ani de zile între Uniunea Europeană pe de parte și Republica Populară Chineză pe de alta. Situația minorităților în mod deosebit s-a acutizat mai ales după sfârșitul Olimpiadelor și trebuie, se constată faptul că uigurii și tibetanii, chiar în ultimele luni, au fost în mod deosebit supuși unor presiuni extraordinare și din acest motiv nu înțeleg care este motivul pentru care punctul 9 nu poate să fie reluat în rezoluție, deoarece se face referire efectiv la dialogul pacifist și nu se vorbește despre presiunea care există acolo. China este unul dintre principalii actori pe scena mondială și este chiar un actor recunoscut. Așadar, trebuie să dea dovadă de respect în ceea ce privește drepturile omului. Și acest lucru nu se spune numai în Constituție, ci este un drept care se și aplică și iată ce cer tibetanii acest lucru, la fel și uigurii și cei care apără drepturile omului. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Domnul Posel. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus deja odată acest lucru la Munchen, la Congresul Mondial al Uigurilor Liberi. Și asta din același motiv pentru faptul că foarte mulți cehi locuiesc în München sau în altă parte în, din Germania. Pentru că Radio Free Europe exista atunci. Și iată, același spirit de libertate ne conduce și astăzi. Iosef Strauss, care a uh, condus toate manifestațiile împotriva uh, închiderilor, întreprinderilor, ei bine, este și astăzi încă de actualitate. Într-adevăr, ne dorim să avem uh, contacte foarte bune cu China, dar apărarea drepturilor minorităților, a drepturilor religioase este indispensabilă. Astăzi, Știm foarte bine că poliția intră în apartamentele oamenilor și arestează oamenii, terorizează uigurii, îi spionează. Asta demonstrează care sunt metodele cu care, după care lucrează China astăzi. E pur și simplu inacceptabil. E o formă de terorism. Și se merge până la pedapsa cu moartea. De aceea trebuie să avem un limbaj extrem de clar. Mulțumesc, domnul Cofe. parlament sich zu Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că Parlamentul European uh, încearcă pe cât se poate să salveze oamenii de la pedapsa cu moartea este un fapt de la sine înțeles. Iați de ce sprijin moratoriul privind aplicarea pedepsei cu moartea. Dar uh, aceste acțiuni pentru drepturile omului nu trebuie să fie folosite greșit. Nu trebuie să începem să predicăm în fața Chinei sau să-i punem sub semnul întrebării integritatea sau să caricaturizăm societatea chineză, fiindcă în acest fel nu îi ajutăm deloc pe chinezii care luptă pentru libertate, drepturile omului și armonie socială. Dacă ne comportăm în acest fel, nu îi ajutăm. Iar obiectivul nostru trebuie să fie să-i ajutăm. Nu Uh, să ne angajăm pur și simplu într-un proces de uh, autojustificări. Se face referire în această rezoluție la moratoriul cu privire la populația tibetană, iar acest, uh, această chestiune este um, nu este relevantă aici, nu are nicio legătură cu drepturile omului. Aș vrea ca pe viitor, și o, o să mă opresc aici, um, înainte de summitul Uniunea Europeană-China ar trebui să avem o dezbatere mai amplă privind privind relația dintre Uniunea Europeană și China și să acoperim toate aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult. A fost o, o propoziție cam lungă. Domnul Șulț are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori și eu să mă asociez celor spuse de către domnul Bütke, fără oratorul precedent. Grupul meu a cerut ca să se vorbească despre amenințarea cu execuție pentru uiguri în China și în uh, ceea ce privește și pe participanții la protestele și la demonstrațiile care au avut loc împotriva alegerilor falsificate din uh, Iran, acolo persoana a fost amenințată cu pedapsa cu moartea. Am dorit să se discute această chestiune deoarece avem de-a face cu două situații în care cu adevărat există riscul unei execuții a pedepsei cu moartea. E nevoie de o astfel de discuție pentru că totuși se știe că este un regim nedrept care calcă în picioare drepturile omului și care, bineînțeles, că uh, reține toate aceste execuții și vreau să spun acest lucru explicit. Este inacceptabil acest lucru. Totuși, la conferința președinților, noi am cerut să se facă o distinție între două lucruri. Urgențele pe marginea care discutăm astăzi, există în acest scris de execuții și problema relațiilor între Uniunea Europeană și China, asta într-un context social, economic și cultural al uh, armelor și nu numai. Este aceasta o discuție care ar trebui să aibă loc la nivel mondial și apoi să fie transferată într-o rezoluție. Iată de unde aportă această confuzie, pentru că cele două lucruri au fost coroborate și acesta este motivul pentru care în grupul nostru cerem să se voteze aceste urgențe care au fost votate și nu, să nu se voteze pe tot ceea ce s-a prezentat până acum. Mulțumesc. Trecem la procedura catch the eye, așa încât o să fac o excepție și o să-i dau cuvântul unui, câte unui vorbitor din fiecare grup. De la socialiști tocmai a vorbit cineva și de la PPI dau cuvântul domnului Tökeș. Vă rog, aveți ocazia să vorbiți. Elnök úr, nagy komoly fej... Mulțumesc, domnule președinte. E un lucru foarte bun faptul că acest subiect a fost inclus pe lista subiectelor la urgență și asta ca urmare a inițiativei uh, deputaților maghiari din Transilvania. Aș dori să mulțumesc uh, anumitor grupuri politice pentru susținerea de care au dat dovadă, dar în același timp aș dori să-mi exprim uh, mirarea față de grupul socialist care uh, în ultimul moment și-a retras susținerea. Uh, Regret de asemenea și faptul că marți toate criticele referitoare la comun, regimele comuniste și referitoare la uh, protecția minorităților au fost pur și simplu înlăturate din text. Uniunea Europeană ar trebui totuși să țină seama de aspectele negative ale comunismului și să țină seama și de faptul că anumite aspecte ale comunismului încă mai supraviețuiesc astăzi și în China. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este limpede că suntem împotriva pedepsei cu moartea, indiferent uh, unde se folosește și, bineînțeles, nu dorim ca minoritățile etnice să fie oprimate, iar aceste două fenomene le întâlnim în China. Mulți au crezut că Jocurile Olimpice care s-au desfășurat în China vor face această țară să fie mai atentă la respectarea drepturilor omului, mai ales când se afla sub lumina reflectoarelor. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. În continuare au loc execuții și știm foarte bine că în luna noiembrie s au fost executate câteva persoane, dintre care nouă persoane, dintre care și uiguri. Avem uh, relații comerciale cu China și nu numai, iată de ce această situație este neplăcută, este, este penibil să tot vorbim despre încălcările drepturilor omului, dar trebuie să facem acest lucru. Noi dorim să dispară pedepsa cu moarte și e foarte bine că Parlamentul European a impus acest moratoriu din 2007. Trebuie să promovăm în continuare această poziție. Vă mulțumesc. Domnul Kursk. Domnule președinte, dragi colegi, polonez fiind, aș dori să vă spun că sunt cât se poate de impresionat în momentul în care vorbim despre drepturile omului în China. În august 1990, polonezii pentru prima oară au avut ocazia să voteze un uh, prim-ministru și un președinte non-comunist și în același an regimul chinez a încercat să op- să oprească manifestația studenților din piața Tiananmen. După ani și ani de regim comunist, după un regim sovietic, am reușit să găsim o rețetă pentru a depăși acel moment. Din, în China, din păcate, în continuare se înregistrează încălcarea drepturilor omului. Anul trecut chiar cei uh, bogați, să spunem, reprezentanții țărilor cele mai industrializate, au spus că trebuia boicotată ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, după care însă nu toată lumea s-a ținut de cuvânt în acest sens. Și Mă tem în acest moment că propunerea de rezoluție pe care suntem în curs de a o vota nu va duce la sfârșitul crimelor în lagările de muncă și nici nu va pune capăt execuțiilor efectuate și nici cenzurii și nici oprimării libertății de exprimare. Este foarte bine că există această rezoluție, însă lucrul cel mai important este în continuare să se garanteze respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! și la sfârșit să ascultăm poziția, poziția Comisiei. Domnule comisar de Hucht, vă rog. Thank you, uh, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dați-mi voi mai întâi să subliniez care este situația cu, în ceea ce privește relațiile noastre cu China. Uh, avem o politică foarte activă pentru că suntem uh, Uh, actori foarte importanți pe uh, scena internațională și ne confruntăm cu provocări majore. Summitul UE-China va avea loc pe 30 noiembrie la uh, Beijing și sperăm cu toții să obținem foarte multe succese, chiar și la uh, summitul de la Copenhaga referitor la schimbările climatice. Foarte multe subiecte vor fi abordate. Parteneriatul nostru strategic este important, însă asta nu ne împiedică să subliniem neajunsurile care pot exista în anumite domenii, precum, spre exemplu, democrația și drepturile omului. Uh, faptul că avem o, purala, o relație atât de puternică ne permite să discutăm astfel de subiecte. Pedeapsa cu moartea și respectul pentru drepturile uh, minorităților, iată două subiecte care sunt evocate în mod repetat în discuțiile noastre, în dialogul referitor la drepturile omului cu, pe care le avem cu autoritățile chineze. Acest lucru a fost făcut pe 28 noiembrie, se va face pe 28 noiembrie la Beijing, unde vom avea o discuție foarte deschisă pe această temă. Uniunea Europeană se opune pedepsei capitale și acest uh, subiect a fost evocat de mai multe ori. Face parte din prioritățile noastre. Dați-mi voie să vă asigur din nou de faptul că uh, noi vom uh, include pe lista subiectelor de discutat acest element din nou. Colega mea, doamna Wagner, a avut o discuție foarte uh, constructivă cu dumneavoastră referitor la Tibet în luna martie și Știți foarte bine care este poziția Uniunii Europene pe această temă. Întotdeauna am susținut dialogul dintre autoritățile chineze și reprezentanții uh, Dalai Lama pentru respectarea drepturilor omului, pentru independența uh, Tibetului. E un subiect care îngrijorează comunitatea internațională. Și Tibetul întotdeauna a fost astfel considerat și am dorit întotdeauna să transmitem acest mesaj uh, omologilor noștri chinezi. Doamna comisar Ashton a avut de asemenea ocazia să ia cuvântul în fața dumneavoastră în luna iulie referitor la manifestațiile care au avut loc în China și am exprimat uh, condolianțe și susținere față de familiile victimelor din aceste manifestații. Bineînțeles, Uniunea Europeană respectă dreptul Chinei de a lua măsurile pe care le crede de cuvință pentru a face față unor astfel de evenimente. Însă, utilizarea pedepsei capitale, indiferent de circumstanțe, nu poate fi acceptată de către noi. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorările în mod repetat față de autoritățile chineze, și asta în două declarații publicate pe 29 octombrie și pe 13 noiembrie. Și noi întotdeauna facem astfel de comunicări cu ocazia unor astfel de evenimente. Și promisiunile din partea autorităților chineze de a transforma pedeapsa capitală în pedepse cu închisoare pe viață n-a fost înaintată. În plus de aceasta, Uniunea Europeană va continua să monitorizeze toate procesele viitoare și să constate orice fel de neregularități. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cu toții ne dorim mai multă transparență din partea Chinei. E un scop comun, o respectare de plină a standardelor internaționale și un angajament de plin pentru a face față provocărilor internaționale. Și sper că summitul acesta va fi ocazia pentru partenerii chinezi să dea dovadă de flexibilitate. Până în prezent, acest lucru însă nu a avut loc. Trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a dezvolta parteneriatul nostru strategic într-o respectare a drepturilor omului ca o parte integrantă din dialogul nostru. Summitul din Beijing va fi o ocazie nemaipomenită pentru a face acest lucru, ținând seama de modul în care evoluează lucrurile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Iată, aici se încheie dezbaterile noastre și acum putem să trecem la vot. Și avem pe listă trei propuneri de uh, rezoluții. Mai întâi despre Nicaragua. Are cuvântul doamna Veronic de Caizi. Vreau să vă reamintesc că grupul meu a hotărât să nu participe la vot din motivele pe care le